Acum declar uh, redeschisă sesiunea Parlamentului întreruptă pe 19 aprilie. Procesul verbal al ședinței din 19 aprilie și textele au fost distribuite. Aveți observații? Verbale.